Good morning. First point on our agenda is the... Bună ziua, dragi colegi. Primul punct de pe ordinea de zi este votul, instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Uh, raportorul este Sofocle Sofocleus, responsabil pentru aviz uh, este Comisia ITRE de la Comisia ITRE, colega Teresa Riera Madurel. Deci trecem acum la vot. Article 12, paragraf... Articolul 12, alineatul 1, amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Vă rog să votați. S-a deschis votul. Pentru ce am? È una quarta, actually. Ah. Ok. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Spune președintele. Ah, rejected, sorry. Se respinge. Da, trebuie să-mi schimb ochelarii, spune președintele. Amendamentul 35. Vă rog să votați. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Președinte? Lei dice che non c'è bisogno di, di controllare la repubblica. Fallo di nuovo. Chi ha a favore? Uh, let me do myself. I want to be sure. Vreau să mă asigur că se votează corect și să garantez și transparența. Cine este pentru? Împotrivă? Prefer să verificăm. Please vote. Vă rog să votați. S-a închis votul. Să respi. So it's rejected. Se respinge. Amendamentul 10, vă rog să votați. In favor. Pentru, împotrivă, se adoptă. 11. Vă rog să votați pentru, împotrivă, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru, treizeci și șase pentru împotrivă se adoptă treizeci și șapte pentru împotrivă se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, e respins. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 Vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 16. Amendamentul 16 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 17 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 18 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 19 pentru? Împotrivă? se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, e respins. 44 pentru, împotrivă, Respins. 23 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 20, amendamentele 26-47, cine este pentru? Împotrivă. Sunt respinse. 48 pentru. Împotrivă. Respins. 49 pentru. Împotrivă. E respins. 27 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. E respins. 51. Pentru. Împotrivă. E respins. 52. Pentru. Împotrivă. Respins. 28. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 54. Vă rog. Pentru. Împotrivă. E respins. 55. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 56. Pentru. Împotrivă. Prefer să verificăm. 56. two, three. Three against. Two more. Two more against. Because because of that? Close? S-a închis votul. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Vă rog să votat, s-a închis votul cu trei voturi în plus împotrivă. Se respinge. Twenty-nine. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. No. 30, perché il 29 è stato adottato, quindi cadono tutti, passiamo al 30. Il 30. So, amendment number 30. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 62. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 32. Vot pe părți. Partea 1. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. Vă rog să votați pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Acum avem votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Same for me. I vote in favor. Eu vot pentru, uh, pentru dar uh, mi-am uitat cartela, spune președintele. Da. Next vote about rules for the participation and Acum trecem la votul următor, normele de participare și diseminare pentru programul cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Amendamentul 2. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, respins. Numărul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Numărul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 4. Nu, acesta este retras. Numărul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se respinge. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. E 8 pentru, împotrivă, se respinge. 9 pentru, nu, mă scuzați, spune președintele, se retrage. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. Votul final, un vot electronic, vă rog să votați. S-a închis votul. 33 in favor. 33 pentru și 5 împotriva. Yes, four more vote for uh, EPP. Și încă patru voturi în plus din partea PP-ului și a mea. Adesso questo. Third point. Trecem la al treilea punct. Programul specific de implementare, uh, Orizont 2020, amendamentul 1. Pentru că primul a fost retras, pentru, împotrivă, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, se respinge. 10 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Vom face o verificare. Așa că vă rog să votați. Să a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Uh, Contro. Are you against? Eh? Mr. Petele? Petele. Ok, no, solo tre. Sì, it's rejected. It's rejected. It's rejected. 14. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, se respinge. 16 pentru, împotrivă, se respinge. Facem un check? Ma Ok. Doriți să facem o verificare? Foarte bine. S-a deschis votul.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 împotrivă, se adoptă. 21 se retrage, 22 pentru, împotrivă, se respinge. 23 pentru, împotrivă, respinge. Altele care sunt retrase, 29 pentru, împotrivă, se respinge. 30 pentru, împotrivă, se respinge. 31 a fost retras, 32 de asemenea, toate celelalte care vin, 41 pentru, împotrivă, se respinge. Nu, mă scuzați, se adoptă, spune președintele. Numărul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se respinge. 46 pentru, împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 65 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 68. Deci de la 69 până la 72 vom vota acum. 69. Separat, 69 pentru. Împotrivă. Vom face o verificare electronică. Vă rog să votați. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 70. Vă rog să votați pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aceeași majoritate se respinge. 75. Cine este pentru? Nu, mă scuzați, spune președintele. 71. Pentru. împotrivă, se respinge în mod clar. 72 pentru, împotrivă, se respinge. Vom face o verificare, s-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. in favor? Adopted. Se adoptă. Yeah, two. We have two. Mai avem încă două voturi din partea PPE-ului pentru. Nu suntem foarte ordonați în această dimineață. 73 acum. La amendamentul 73, vă rog pentru, împotrivă, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Vot is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate.